Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă luați locurile. Continuăm întâlnirea noastră de astăzi. Acum avem uh, o serie de voturi. Văd că gvorumul este întrunit. Avem și raportorii de la rapoartele respective aici printre noi. Așadar, Putem să începem cu raportul anual 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE, lupta împotriva fraudei. Raportoare este doamna Giufrida. Și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Verificăm cu vot electronic la amendamentul 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă, dar am putea să verificăm. Vot electronic la amendamentul 42. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Votul final acum, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis și avizul se adopta cu 28 pentru și niciun vot împotrivă și 8 abțineri. Felicitări! Acum, următorul vot vizează procedura de descărcare bugetară. Îmi place mai mult când e subliniat cu galben, spune doamna președinte. Da, votul nostru se referă la descărcarea 2015, bugetul general al UE, Comisia Europeană, raportor Mihailova și începem cu compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotrivă Abțineri. Respins. <clears throat> Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 cu vot electronic am deschis votul. 48. 48. Votul s-a închis. Ok, I'm sorry, I have to reject the vote because... Nu accept votul pentru că există un vot supranumerar de la PP, o persoană în plus. Nu se poate. Bun. Repetăm votul. Repetăm votarea electronică la amendamentul 48. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva, abțineri se adoptă și acum vot final, vot cu nominal, vot electronic, am deschis votul. Votul s-a închis și avizul este adoptat. Vă mulțumesc foarte mult. Continuăm. Acum. Next. Thank you. European Semester. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii pe 2017, domnul Hetman este raportor și începem votul cu compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul, nu, verificăm. Atunci verificăm uh, amendamentul 6 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Dacă vă uitați la câți membri PP sunt, sunt mai puțin de 12, numărați Vă rog. Da, e o problemă atunci. Și se respinge amendamentul 6. Acum amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 17. Vreți o verificare? Bun, verificăm amendamentul 17 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 20, da, nu, acum 21, amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm amendamentul 34 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri Se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final acum cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă 31 pentru. Și vă mulțumesc foarte mult așadar. Acum, proiect de propunere de rezoluție în ceea ce privește punerea în aplicare cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESSI, impact asupra politicii de coeziune și calea de urmat. E vorba de un raport din partea PP și al domnului Novakov. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, Împotriva, abțineri, respins. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 11. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 68 cu vot electronic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 Deci votăm 84 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 cade. Și astfel mergem la 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80, amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 cu amendament oral, obiecțiuni, nu. Votăm amendamentul 11 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18. Pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum mergem la votul final. Vot electronic, am deschis votul. Votul este închis. Se adoptă 33 pentru. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, avem și propunerea de rezoluție adoptată. Vă mulțumesc foarte mult pentru sesiunea de votare. Okay. Can you sign the question? Yes, I will.

Okay, ladies and gentlemen, may I ask you to take... Doamnelor și domnilor, vă rog să veniți, reveniți la locurile dumneavoastră. Continuăm cu ordinea de zi normală a ședinței noastre din această după masă și vreau să-l întâmpin aici pe domnul Lemaitre. director general pentru politică regională și urbană la Comisia Europeană. Mulți dintre noi l-am întâlnit deja pe domnul Lemaitre, dacă nu mă înșel, însă, iată, este o ocazie să-l avem aici uh, cu noi la ședința regii Domnule Lemetră, în primul rând vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Sperăm și noi la Regi că vom coopera foarte bine pe următorii doi ani și jumătate, pentru că știm că ne pregătim toate cele trei instituții să pregătim uh, noua politică regională, urbană, de după 2020 dar noi, Parlamentul, bineînțeles, se concentrează pe activitatea sa de control parlamentar, dar și pe activitatea legislativă. În toate aceste contexte ne vom întâlni cu siguranță de multe ori. Vă acordam vreo 15 minute pentru prezentarea dumneavoastră. Apoi vor exista întrebări și observații, remarci și asta, în primul rând, de la coordonatorii noștri. Aveți cuvântul, domnule Lometru. <coughs> Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult și eu vreau să vă felicit încă de la bun început pentru realegere. De asemenea, sper că urările de bine pe care mi uh, le-ați transmis au și o doză de interes personal până la urmă, dacă nu mă înșel. Cred că a venit uh, momentul să mă adresez comisiei dumneavoastră. Este momentul cel mai, cel mai uh, propice. Ați spus și dumneavoastră că în ultimele luni am avut uh, ocazia de a mă întâlni cu unii dintre membrii comisiei dumneavoastră. Uh, ați avut, uh, v-am uh, întâlnit uh, în noiembrie, spre exemplu, la ședința comună cu un grup de lucru de la Comitetul Regiunilor, dar era important să vină în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta programul nostru de lucru și pentru a afla din partea dumneavoastră care sunt prioritățile pe care doriți ca noi cei din Comisia Europeană să le transformăm în realitate uh, anul acesta. Nu îmi doresc să vin cu o serie de comentarii uh, care vizează contextul. Vreau doar să spun că, din punctul meu de vedere, anul 2017 va fi unul istoric. Și cu siguranță pe parcursul dezbaterii vom intra în detalii cu privire la acest comentariu. Dar mai întâi de toate aș vrea să vă prezint programul nostru de lucru. Prezentarea mea se va axa pe trei subiecte. În primul rând, punerea în aplicare în perioada actuală. Uh, a doua parte, secțiune, vizează dosarele legislative deja în discuție și a treia secțiune a prezentării mele se va referi la perioada post-2020 și uh, propunerile ce vor veni pentru următoarea perioadă de programare. În ceea ce privește punerea în aplicare, mai întâi de toate, dați-mi voie să recunosc că nu suntem unde ne-am dorit să fim. Au trecut trei ani de zile de la începerea actualei perioade de programare și așteptările noastre erau mai înalte, mai ambițioase, dar aveam, avem uh, de ceva timp încoace niște vești uh, bune. Vedem că cel puțin la capitolul uh, selectarea proiectelor, uh, lucrurile s-au îmbunătățit în ultimele luni. Sper ca peste o săptămână cel târziu să primim o confirmare a acestei tendințe. De ce? Pentru că până la finele lunii acesteia statele membre vor fi obligate să, o, să transmită uh, date actualizate cu privire la rata de selecție a proiectelor în comparație cu ultimul set de date pe care l am uh, obținut la finele lunii octombrie, ne așteptăm ca de data aceasta să obținem uh, rezultate mai bune, semnificativ mai bune. Da, bineînțeles, nu-i momentul să ne culcăm pe lauri. Vom continua să folosim toate șansele care ne sunt puse la dispoziție pentru a discuta cu autoritățile din statele membre. Vom încerca să le stimulăm, dar în același timp vom încerca să discutăm despre obstacolele cu care aceste autorități se confruntă în uh, procesul de punere în aplicare. Dar ne așteptăm ca anul 2017 să fie un an care să marcheze normalizarea ratei de punere în aplicare și, de asemenea, ne așteptăm uh, ca până la finele anului în curs și de lucrul acesta avem nevoie, dacă e să reflectăm asupra viitorului, deci ne așteptăm ca până la finele anului în curs situația să se fi îmbunătățit uh, semnificativ uh, dacă e să ne comparăm la cifrele obținute la finele anului uh, trecut. În al doilea rând, doream să vorbesc despre dosarele care sunt în curs de discuție. Există două dosare pe care le cunoașteți prea bine. În primul și în primul rând, propunerea Omnibus, Aparent, uh, propunerea este una complicată, complexă, dar eu consider că cel puțin uh, obiectivele propunerii sunt deosebit de clare. În primul și în primul rând, uh, ne dorim ca în actuala perioadă de programare să obținem Mm, o simplificare uh, semnificativă, cel puțin pentru beneficiari. Și avem nevoie de această simplificare. Grupul la nivel înalt privind uh, uh, simplificarea, condus de domnul Calas, a venit cu o serie de recomandări pe care le-am rafinat și sperăm că, ca până la urmă elementele esențiale ale propunerii eh, noastre să fie aprobate de către viitor. De ce spun asta? Eh, pentru că trebuie să recunosc că dacă mă uit la ce se întâmplă în Consiliu, eh, nu sunt prea încrezător. Există o serie de rezistențe, reticențe acolo pe care Sincer să fiu, nu le înțeleg întru totul. Dar, bineînțeles, uh, suntem dispuși să purtăm uh, discuții suplimentare atât cu Consiliul cât și cu uh, Parlamentul European. Ne dorim să explicăm Uh, ideile care stau la baza acestei propuneri pe care Comisia o face. Uh, ne, fa- ne dorim să obținem un uh, rezultat final bun. Este momentul cel mai oportun pentru obținerea acestui rezultat. Și tocmai de aceea, iată, pledez pentru continuarea discuțiilor. E important să venim cu un rezultat final uh, aprobat de colegiuitori uh, cel târziu la 1 ianuarie 2018. Am fost foarte încântat de veștile obținute de la ședința de ieri, ședința între colegii de la DG Euro și raportoarea dumneavoastră, doamna Crel. Se pare că ședința a fost una încununată de succes și uh, în acest context nu pot decât să vă asigur de sprijinul uh, nostru continuu și pe viitor. După aceea, mai avem și o propunere mai recentă. Noile circumstanțe ne-au uh, obligat să venim cu această propunere. Din păcate, de data aceasta este vorba despre niște circumstanțe tragice. Ei, am venit cu o propunere menită a permite politicii de coeziune să dea dovadă de mai multă solidaritate, cel puțin în uh, cazurile uh, în cazul unor dezastre naturale. Noi considerăm că e momentul să dăm dovadă de solidaritate și uh, e nevoie sau e momentul ca această solidaritate să se manifeste cât mai rapid cu putință. Propunerea este una relativ simplă și tocmai de aceea ne permitem să sperăm că și cal- calendarul va fi unul uh, mai scurt decât în cazul propunerii omnibus. După aceea, în al treilea rând, vreau să vorbesc despre viitor. Am fost foarte încântat uh, în momentul în care, cu câteva săptămâni în urmă, am fost informat de dorința Parlamentului de a adopta un raport din proprie inițiativă privind politica de coeziune și viitorul acesteia. Eu mi-aș fi dorit uh, și îmi doresc ca acest raport să fie promulgat înaintea Forumului uh, pentru Coeziune, un eveniment foarte important al anului 2017. Formul, formul acesta va fi organizat la finele lunii iunie și consider că raportul uh, dumneavoastră ar trebui să devină una dintre bazele discuției uh, care va fi purtată cu acea ocazie. și am aflat uh, că în cursul dimineții ați organizat un atelier pe această temă, prin urmare nu pot decât să fiu și mai încrezător în viitor. În ceea ce privește activitățile Comisiei Europene, dați-mi voie să vă spun că suntem ocupați. Și asta pentru că ne dorim să creăm bazele unor viitoare propuneri și ne dorim de asemenea să demarăm uh, procesul de reflexie care vizează o serie de teme esențiale pentru viitor. La ce vă puteți aștepta din partea noastră? În primul și în primul rând, un text cu privire la condiționalitățile ex, ante. Textul ar trebui să vă parmină la finele lunii martie. Ne dorim ca prin acest text să venim cu o analiză, dacă nu finală, măcar una foarte solidă a acestui uh, mecanism deosebit de important. Vom încerca să vedem care sunt re- rezultatele concrete ale aplicării acestui mecanism. Noi considerăm că uh, analiza va fi una pozitivă până la urmă analiza nu va fi una finală, bătută în, în cuie, pentru că multe dintre condiționalitățile ex ante nu vor fi fost îndeplinite până la finele lunii uh, martie. Dar mm, asta nu contează neapărat. Noi ne dorim să analizăm uh, masa de reforme până la urmă care au fost aplicate, uh, masa de ajustări tehnice pe care autoritățile naționale au fost obligate să uh, le aplice într-o perioadă scurtă de timp, asta pentru a se asigura că eficiența politicii de coeziune este mai mare decât în trecut, uh, pe de o parte și pe de altă parte pentru a se asigura că se face într-adevăr uh, sau că ne deplasăm Uh, într-adevăr, uh, în uh, direcția unei creșteri durabile. Vreau să analizăm subiectul pentru că, până la urmă, instrumentele acestea sunt unice. Nu doar exercițiul este unul nou pentru noi, ci mai mult decât atât, instrumentele în sine sunt uh, unice. Dacă ne uităm la semestrul european și la cum funcționează acesta, ne dăm seama că recomandările specifice pe țară nu sunt neapărat însoțite de cine știe ce mecanism de stimulare. Bine, asta dincolo de condiționalitățile ex ante din politica de coeziune și dincolo de Uh, dimensiunea macro-condiționalității. Deci, iată, e important să evaluăm toate lucrurile acestea. De ce? Pentru că reformele structurale vor rămâne importante și pe viitor și pentru că și pe viitor va trebui să găsim un echilibru perfect între reformele structurale și politica de coeziune. Cam în aceeași perioadă, tot la finele lunii martie, de asemenea, sau va fi publicat uh, un al doilea document cu privire la um, regiunile care au rămas în, în spate. Am analizat două tipuri de astfel de regiuni. Pe de o parte, avem uh, regiunile cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Ne-am ocupat în special de două regiuni din Polonia și de două regiuni din România. Al doilea tip de regiuni pe care le-am analizat sunt regiunile care mm, sunt reticențe, reticente în fața convergenței. Nu e vorba neapărat de cele mai defavorizate dintre regiuni, dar e vorba despre regiuni care sunt mai puțin dezvoltate și sunt mai puțin dezvoltate de mult timp încoace. Cele două tipuri de regiuni au uh, caracteristici diferite și se confruntă probabil cu provocări diferite. Și tocmai uh, subiectele acestea vor fi discutate în documentul nostru. Considerăm că informațiile dobândite în urma analizelor diferite ne vor ajuta de asemenea să reflectăm la maniera uh, în care politicile pot deveni mai eficiente și asta în special pentru acele regiuni care până în momentul de față în ciuda tuturor uh, manierelor de asistență financiară, nu au uh, sau instrumentelor de asistență financiară nu au reușit să întrunească criteriile de convergență. De asemenea, vom publica o comunicare pe, pe tema strategiilor uh, inteligente de comunicare. Comunicarea va fi uh, publicată cândva în luna mai. Deci, iată, încă un document care va apărea înaintea forumului privind coeziunea. Această comunicare, la fel ca și textul cu privire la condiționalitățile ex ante, ne va ajuta să vedem cum stăm cu strategiile acestea uh, de specializare, uh, ce trebuie să facem pe viitor, cum anume aceste strategii ar putea să fie uh, ajutate astfel încât să genereze acele rezultate pe care noi ni le dorim. În acest context nu pot decât să menționez uh, co- dimensiunea cooperării uh, inclusă în aceste strategii inteligente de comunicare. această dimensiune nu este suficient uh, de bine creionată în momentul de față, am încercat să îmbunătățim lucrurile, dar credem că e loc de mai multă îmbunătățire. Am tot menționat forumul privind coeziunea. Bine, acesta nu este neapărat un document, dar cu siguranță va fi unul dintre evenimentele cruciale ale anului 2017. După aceea, în toamnă, vom publica un, o comunicare privind obstacolele transfrontaliere. Comunicarea va analiza într-o manieră largă uh, subiectul. Spre exemplu, vom analiza obstacolele de natură administrativă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că a noastră comunicare nu va fi limitată de granițele impuse de politica de coeziune, ci va analiza și uh, măsurile de altă natură care ar putea să ne ajute să eliminăm uh, pe cât posibil uh, granițele din viața zi cu zi a cetățenilor europeni. Și mai am două Strategia privind uh, regiunile ultraperiferice va fi uh, reformată. Sperăm că până în luna octombrie să avem o comunicare pe tema aceasta. Și încă un uh, document. Anul acesta vom publica un nou raport uh, privind coeziunea. Știți prea bine uh, Raportul uh, sau comisia este obligată să publice un astfel de raport uh, odată la trei ani. Noi ne considerăm uh, norocoși că, iată, putem să publicăm un astfel de raport anul acesta. În măsura posibil, posibilului, vom încerca să transformăm acest raport într-o platformă pentru uh, propunerile noastre privind perioada post-2020. În final, aș vrea să vorbesc despre comunicare. La începutul intervenției mele spuneam că anul 2017 va fi unul istoric. În anul 2017, cred că va trebui neapărat să ne gândim uh, cum anume ne putem, activi, uh, ne putem îmbunătăți activitățile de comunicare, cum anume putem transmite mesajul Europei mai bine pe viitor, cum anume putem uh, comunica mai bine despre politica de coeziune. Bineînțeles, Parlamentul uh, European, uh, Comitetul Regiunilor, uh, autoritățile naționale vor fi implicate în reflexiile noastre asupra comunicării. Vă mulțumesc! For these organized... Mulțumesc pentru această prezentare bine organizată și cuprinzătoare. Începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Începem cu coordonatorii grupurilor politice. Mai întâi domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Un an nou. Noi figuri, noi persoane, promițător, promițător. E important acest lucru în schimbul nostru de vederi. Multe propuneri pe anul acesta și avem încrederea că putem să reușim împreună. Știu, știu că mulți colegi vor să ia cuvântul, așa că i-am să fiu succint. Două observații. Vizibilitatea. Eu știu că colegiul vorbește la unison, colegiul comisarilor. Nu dintotdeauna, dar așa sunt ei văzuți. Și în ce privește strategia de comunicare și eforturile pe care le depun, eu văd o diferență enormă între trecut și prezent. Noi, cei care ne ocupăm de politica de coeziune, lucrăm de ani de zile. Și Uh, dacă era o politică foarte populară ă, la un moment dat, ă, acum nu mai este așa. Acum terenul a devenit ă, alunecos, ca atunci când mergi pe munte și te prinde avalanșa. Și indiferent ce s-ar întâmpla, că e o explozie sau uh, indiferent cum încerci să, să te adaptezi uh, trecerii timpului, evoluțiilor tehnologice, nu e ușor, nu e ușor. Avem nevoie de comunicare. Nu trebuie să fim uh, egocentriști, nu trebuie să ne gândim numai la noi, nu, trebuie să um, avem o vedere de ansamblu. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră în ce privește solidaritatea, de exemplu în cazul cu tremurelor din Italia. Și în plenară am discutat, am adoptat o rezoluție. Și eu spun, da, cazuri speciale, tratament special, e normal, uh, fondurile ESI și procent de 100%, dar știm unde uh, e Italia acum, dar nu știm unde va fi peste câteva luni. Dar acum avem o propunere din partea comisiei și îmi vine să cade pe scaun. Că acolo nu este un caz uh, special. Nu. Există fondul de solidaritate și vreți să-l deschideți și țelor vecine. ei n-au nevoie de el. Asta nu mai e solidaritate, ar trebui să fie solidaritate între noi. Ar trebui să avem ceva croit pe măsură. Și dacă vă întreb, puteți să retrageți această propunere și să veniți cu o adevărată propunere uh, uh, care să ofere solidaritate Italiei? Pentru că ce propuneți dumneavoastră nu este, nu com, com, corespunde cu obiectivele Fondului de Solidaritate. Thank you very much, Mrs. Krell. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr General. Doamna Krell, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule director general, ați vorbit despre procedura omnibus. Sper că veți putea rămâne alături de noi și puțin mai târziu când vom uh, discuta proiectul meu de raport pe tema aceasta, dar dacă nu puteți să rămâneți alături de noi, v-aș uh, transmite urmă, următorul mesaj. Dacă ar fi vorba doar despre simplificare, nu cred că s-ar opune nimeni propunerilor comisiei. Din păcate, comisia a venit uh, pe lângă simplificare cu o serie de alte propuneri care duc la o mm, modificare semnificativă a politicii de coeziune și tocmai de aceea nu va fi ușor de acceptat uh, propunerea generală a comisiei. Nu știu neapărat dacă colegii sunt de acord cu mine, dar eu uh, mă tem că Uh, negocierile nu vor fi uh, simple. Doamna Gresle a venit cu un calendar foarte ambițios, nu știu cum vom reuși să-l respectăm, dar știu că, pe lângă criticile noastre, mai sunt și criticile, criticile statelor membre. Nu știu dacă Comisia a făcut o mișcare bună băgând în aceeași oală simplificarea și modificarea politicilor. Politicii. Nu știu dacă o să fie chiar așa de simplu, va, va rămâne de văzut. Ați vorbit despre solidaritate în cazul catastrofelor naturale. Domnul uh, Van Nistelrooy uh, s-a referit și el la subiectul acesta. Ei, eu sunt membra Parlamentului European de aproape 20 de ani reprezintă Germania de Est și tocmai pentru că uh, reprezintă uh, Germania de Est, m-am tot uh, confruntat cu, între ghilimele, cu politica de coeziune. Da, problema a fost întotdeauna legată de faptul de, de regulile cu privire la cofinanțare. Din păcate, regulile privind cofinanțarea au generat în, uh, în Germania de est o mulțime de, de probleme. S-au tot vorbit despre, uh, ce știu eu, podurile construite sub apă, tocmai din pricina criteriilor de cofinanțare care de fapt lipseau pe vremea aceea. Ei, așa ceva nu mai îmi doresc uh, și pe viitor. Dacă ne dorim ca de dragul solidarității să le permitem statelor membre să facă ce vor ele cu uh, uh fondurile alocate politicii de coeziune, eu nu vă pot, uh, nu pot accepta. Prin urmare, solidar- solidaritatea aceasta este necesară, dar nu fără Uh, reguli. Până la urmă vorbim aici despre lucruri de principiu, despre principii care pot fi uh, explicate mai bine. Putem să le spunem oamenilor că într-adevăr ne dorim solidaritatea. Comisia Regii este prima care luptă pentru solidaritate. Tocmai de aceea purtăm această luptă uh, pentru politica de coeziune, dar această solidaritate nu trebuie să fie lipsită de reguli. Sunt uh, de asemenea foarte interesată de propunerea dumneavoastră cu privire la regiunile rămase în spate, pentru că nu prea știu cum anume veți uh, uh, decide în care dintre cele două categorii trebuie neapărat să fie băgată o, o regiune. Uh, știu că tot timpul se vorbește despre uh, Sicilia. Sicilia care n-ar mai trebui să primească niciun fel de fonduri europene pentru că Sicilia n-ar vrea să se dezvolte. Dar gândiți-vă, dacă nu am fi uh, uh canalizat uh, fonduri spre Sicilia, ce s-ar fi întâmplat cu regiunea aceea până în ziua de astăzi. Deci, poate că nu v-am înțeles eu bine, dar dacă vă doriți ca pe baza acestui text să scoateți de la mâncare, între ghilimele, anumite regiuni, eh, tare mă tem că o astfel de propunere nu ar fi neapărat cea mai salutară, cu atât mai mult cu cât trăim într-o era euroscepticismului. Sunt încântată că ne putem aștepta cel târziu în noiembrie la primele propuneri cu privire la viitorul politicii de coeziune. Bine, nouă ne-ar fi plăcut să, le, să primim astfel de documente mai devreme, da, fie și noiembrie. Uh, să știți prea bine, suntem foarte, avem un calendar foarte încărcat, avem Brexitul, avem uh, noul CFM, în 2019 va, uh, vor fi organizate uh, alegerile europarlamentare, va trebui să alegem o nouă comisie europene, deci, iată, în contextul acesta, al planificării încărcată pe termen mediu, e important să primim uh, documentele cât mai repede cu putință. Deci le așteptăm și pe cele din partea noastră cu privire la politica de coeziune și viitorul ei. Sunt absolut convinsă că doamna Vesfal va colabora strâns cu dumneavoastră. Sper de asemenea ca urechea Comisiei Europene să fie deschisă și la doleanțele Parlamentului European și uh, Uh, sper că vom reuși să colaborăm mai bine, așa, în preambulul uh, viitoarelor propuneri legislative. Tocmai de aceea, iată, am venit și cu această propunere de raport din, pro, uh, din uh, proprie inițiativă pe tema aceasta și sper din tot sufletul să portăm o discuție foarte fructuoasă la forumul privind coeziunea. Domnul Van Miltenburg, acum în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Lemetră, bine ați venit. Nu trebuie să mai fac niciun fel de observații adiționale pe propunerea dumneavoastră. Sper că vom adopta rapid revizuirea uh, măsurilor comune ca să oferim uh, asistență suplimentară statelor membre care au fost afectate de catastrofe naturale. Evident că e nevoie de discuții în profunzime, trebuie să punem niște întrebări fundamentale în această instituție, chiar și atunci când este nevoie de o procedură rapidă. Noi suntem uh, legiuitori, deci trebuie să avem timp ca să purtăm o discuție adevărată. Deci aceasta ar fi prima mea reacție. Înțeleg că vreți o adoptare rapidă, dar sper că se respectă și regulile democrației și îmi exprim neliniștea față de această propunere. Azi dimineața am discutat despre instrumentele financiare și um, Curtea de Conturi ne-a prezentat un raport. Care, există, care este riscul uh, uh um, pe care îl reprezintă instrumentele financiare în 2017? Care este riscul de dezangajare? și chiar și pe viitor care este riscul. A doua întrebare. În urmă cu câteva săptămâni am avut o discuție cu colegul dumneavoastră, Roberton Smith, și am discutat despre sinergii și simplificare. Sinergia uh, trebuie să existe în primul rând între serviciile de la comisie. Și el a spus că ar trebui poate să existe o convenție între direcțiile generale uh, ca să îmbunătățim uh, procedura în sânul comisiei. Întrebarea mea este, puteți să ne spuneți care este conținutul acestei convenții? Aveți de gând să o trimiteți și Parlamentului? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vana! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, directorului general pentru prezența la ședința noastră și pentru uh, posibilitatea pe care ne-o dă uh, de a-i adresa întrebări. Ați spus și dumneavoastră, domnule director general, propunerea omnibus și viitorul politicii de coeziune sunt uh, temele esențiale în momentul de față. Sunt de acord cu doamna Crel, uh, care vă critica uh, sau critica abordarea Comisiei în ceea ce privește propunerea omnibus. Faptul că ați băgat mai multe lucruri în aceeași oală, în această propunere, nu ne ajută. Suntem presați de timp, dar și de uh, dimensiunea politică și uh, tocmai de aceea uh, atitudinea noastră sau propunerea noastră este una mai degrabă neconstructivă. Am o întrebare legată tocmai de această propunere omnibus. Mă tem că o serie de fonduri ar putea să, se găsească văduvite de bani, bani care vor fi alocați mai degrabă EFSI. Tocmai de aceea vreau să vă întreb cum vă veți asigura că politica de coeziune va fi încununată de succes și după 2020? Cum vă veți, sau doriți să vă asigurați că uh, principiul parteneriatului va fi um, garantat și pe viitor. Cum vă doriți să vă asigurați că, pe de o parte, politica de coeziune va avea și pe viitor anumite uh, misiuni și obiective, cele statutate în uh, strategia UE 2020 și cum anume, în același timp, vă veți asigura că o parte dintre fondurile uh, alocate politicii de coeziune vor fi uh, bine țintite și vor fi orientate spre anumite uh, domenii esențiale, mm, schimbările, combaterea schimbărilor climatice, uh, eliminarea excluziunii sociale, etc. Deci cum credeți că veți putea garanta și pe viitor același succes, grad de succes al politicii de coeziune? Pe viitor ar fi bine ca dumneavoastră să continuați a discuta strâns cu Parlamentul European. E importantă comunicarea uh, pentru că provocările cu care ne confruntăm necesită o comunicare strânsă și fructuoasă. Mai am și o întrebare legată de activitățile interne ale Comisiei Europene. Știm că lucrați de ceva timp uh, la o temă deosebit de importantă, uh, PIB și dincolo de PIB, încercați să creați noi cri- criterii de măsurare a dezvoltării economice, în special pentru politica regională, bineînțeles. Aceste noi uh, criterii ar fi uh, importante. Deci, uh, creșterea economică ar urma să nu mai fie măsurată doar prin intermediul PIB-ului, ci și pe, prin intermediul unor criterii de mediu, criterii sociale, etc. Au existat o serie de propuneri foarte interesante pe tema aceasta care au venit în trecut din din partea comisiei. Vreau să vă întreb cam cum stau lucrările asupra acestui text. Și uh, v-aș da și un uh, sfat, uh, dacă îmi permiteți. Dacă Re- DG Regio ar veni anual cu un raport de activitate, să știți că pe noi ne-ar ajuta mult. Mulțumim, doamna Demato. Eu propriu... Mulțumesc. Eu tocmai vreau să vorbesc despre tragedia cu tremurului. Uh, care uh, îi îngrijorează atât de mult pe colegii care au vorbit înaintea mea. Noi nu numai că apreciem propunerea de modificare a regulamentului pe care ne-a prezentat a comisie, uh, să precizăm, se propune modificarea regulamentului în ce privește politica de coeziune pe perioada 2014-2020 și așadar se prevede introducerea posibilității de a finanța în totalitate operațiunile de reconstruire, inclusiv restaurarea patrimoniului cultural, prin Uh, Fondul European de Dezvoltare Regională. Dar se spune că această propunere este neutră din punct de vedere uh, bugetar. Deci nu se vor lua banii din bugetul general. Eu nu sunt mulțumită, deși sprijinim propunerea. Însă vă relansez pe o altă temă. Pe 1 decembrie 2016 noi am votat o propunere de rezoluție în ce privește tremurul, în care cerem Comisiei să meargă și mai departe, având în vedere uh, situația excepțională, noi am cerut Comisiei să excludă din calculul uh, deficitului național din cadrul Pactului de Sănătate și de Creștere investițiile pentru creșterea, susten- uh, um, creșterea durabilă și, de asemenea, cheltuielile pentru reconstrucția în caz de catastrofă, catastrofă nucleară naturală. Și de asemenea, uh, investițiile pentru prevenirea riscurilor și pentru um, consecințele schimbărilor climatice. Și întreb Comisia de ce nu, nu a ținut cont de propunerea pe care Parlamentul a votat-o cu atât de mare majoritate. Thank you very much. Mulțumim. Mai am șase persoane care doresc să ia cuvântul. Șapte. Da, sunteți primul. Încă șapte întrebări. Doriți să răspundeți la primul grup de întrebări sau preferați să le ascultați pe toate mai întâi? Bine, puteți să răspundeți atunci și apoi vom continua. Am să încerc să reacționez la diferitele subiecte menționate în ordine, dar cred că uh, răspunsurile mele vor fi valabile pentru mai multe intervenții care de fapt um, se îndreptau în aceeași direcție. Domnule Evan vă mulțumesc. Ați început vorbind despre comunicare. Din punctul meu de vedere, există o evoluție pozitivă de partea Comisiei. Dumneavoastră v-ați referit la codul comunicării corporatiste din Comisie. Cred că este o evoluție pozitivă, deoarece ne îndepărtăm de comunicarea de tipul uh, Planul de Investiții pentru Europa, vorbim despre cifre care de fapt nu înseamnă nimic pentru oameni. Și preferăm să vorbim mai mult despre proiecte concrete um, care uh, um, sunt mai ușor de înțeles de către oameni și pot chiar să accept ce a spus dumneavoastră. Lumea se schimbă. Nu mai avem uh, vântul în pupă. Din potrivă, trebuie să navigăm cu vântul contrar. Sunt și trebuie să învățăm niște lucruri noi în momentul în care vrem să comunicăm, să schimbăm conținutul mesajelor noastre. E nevoie de o alianță extinsă. Comisia, pe cont propriu, nu are cum să influențeze în mod radical opinia publică din Europa. Ne trebuie așadar o alianță extinsă și anul acesta, mai mult ca niciodată, este crucial să o facem și avem și șansa să o facem, deoarece din fericire, cele 27 de state, cele care trebuie să continue această aventură, aventură comună, vor recunoaște că trebuie să vorbească pe aceeași limbă, că trebuie să fie unite, inclusiv în cadrul campaniilor de comunicare și trebuie să le spună cetățenilor de ce vor să continue să progreseze împreună și trebuie să-i convingă pe cetățeni. Încă o dată, vreau să fiu optimist. Cred că va exista o conștientizare a greșelilor din trecut de către toate nivelurile de răspundere. Și de către toate aceste personalități care dădeau vina pe Bruxelles. Sper că anul acesta nu se vor mai ocupa cu um, a da vina pe Bruxelles și vor înțelege că unitatea este esențială. În ce privește această propunere, mă miră ce îmi spuneți. Sper că nu vă așteptați ca eu să mă distanțez de propunerea comisiei. Nu am să o fac. Dar mă miră faptul că ne criticați așa cum ne criticați. Solidaritatea nu este doar față de o țară. Solidaritatea este un concept, o valoare și este una dintre aceste valori fundamentale care uh, e rațiunea de a fi a Uniunii Europene și o catastrofă naturală poate să aibă loc oriunde, nu numai în Italia. Și probabil că va mai avea loc și în alte colțuri ale Europei. De ce să nu răspundem uh, cu același nivel de solidaritate atunci când oricare dintre statele membre, inclusiv țările de jos, s-ar uh, confrunta cu o, o uh, situație foarte dură. Sincer, nu înțeleg cum a fi putut Comisia să facă o propunere care să se aplice doar Italiei. În ce privește tipul de măsură pe care l-am propus? Sunt de părere că Europa este și pentru oameni. Și în vremuri de restriște, Europa trebuie să ajute statele membre să se pună pe picioare și să facă tot ce poate, cu alte cuvinte, să financeze până la ultima centimă din uh, costul proiectelor care permit uh, reconstrucția după un dezastru. Aceasta este Europa și cred că este principalul atu al acestei propuneri nu neg că ar trebui să verificăm dacă anumite principii fundamentale din politica de coeziune nu sunt cumva încălcate. Eu nu văd care dintre ele. Și nici nu înțeleg la ce riscuri enorme ne expunem dacă finanțăm anumite proiecte chiar dacă ele se dovedesc ca nu fi neapărat 100% uh, corespunzătoare. Doamna Demato ne-a amintit că această propunere este uh, definită foarte strict. E vorba despre munca de reconstruire, inclusiv de uh, repararea patrimoniului cultural. Și chiar nu vedem nu văd cum uh, ar putea să fie interpretat drept un abuz din partea statelor membre. Dacă vor să restaureze patrimoniul cultural și pot să aibă uh, finanțare 100%. Suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră, să vă ascultăm obiecțiile Dacă tot veni vorba, aș vrea să răspund și cu toată prudența la celelalte întrebări a doamnei Mato. Spun cu toată prudența căci nu e ceva ce ține de mandatul meu, de portofoliul meu. Apropo de excluderea cheltuielilor publice direct legate de uh, muncile de reconstrucție după o catastrofă naturală din uh, calculul deficitului. Eu cred că președintele însuși a spus că o asemenea cheltuială poate să fie uh, tratată ca fiind extraordinară Ați mai pus o întrebare, dar îmi cer scuze, nu mai mi-aduc aminte care era pe aceeași temă, cu excepția uh, cheltuielilor publice. Ați mai pus o altă întrebare, nu? Sunteți mulțumită? Doamna Crel, v-ați referit la legislația omnibus și ați vorbit despre unele propuneri care de fapt ar însemna o schimbare radicală a politicii de coeziune. Presupun că vă refereați, vă referiți, mă scuzați, la posibilitățile acordate statelor membre de a hotărâ cu privire la uh, distribuirea fondurilor către instrumente centrale sau către EFSI. Această propunere, vreau să subliniez, se limitează doar la oferirea unor noi posibilități. Și folosirea sau nu a acestor posibilități rămâne de sorgintea uh, la latitudinea statelor membre. Deci, din această perspectivă, nu văd imediat ce modificări substanțiale a politicii de coeziune ar putea să apară, cu excepția cazului în care statele membre consideră că uh, le-ar fi mai de folos să schimbe total uh, um, distribuirea fondurilor uh, alocate. Altfel nu văd cum anume poate să fie afectată politica de coeziune. Yes. Um... Frau, Werner, Sie haben auch ähm, die, gleichen. Doamnă Vana, v-ați referit la aceleași teme. Uh, possible transfers uh, from, uh, from ESIF. Cele posibile transferuri de la EFSI. Și ați pus o întrebare directă, și anume, cum să ne asigurăm că cuceririle EFSI de până acum nu vor fi sacrificate cuceririle politicii coeziune nu vor fi sacrificate în cadrul EFSI. Vă îngrijorează soarta politicii de coeziune și nu o să vă ascund faptul că, într-adevăr, am auzit unele comentarii în legătură cu EFSI și în legătură cu uh, disparitățile geografice, dezechilibre geografice și mă, nu mi-au plăcut aceste comentarii pentru că FC nu are valențe de politică de coeziune. Dacă vă uitați, la aria sa de acoperire a FC, ea corespunde în mare PIB-ului fiecarei țări participante. Deci poate nu are valențe redistributive acest fond, dar nu are nici calități, să zic, regresive. Și pe mine nu mă îngrijorează asta, pentru că eu știu că echilibrul geografic este un scop al poeziunii, coeziunii sociale, coeziunii, politicii de coeziune, dar nu al EPSI. Dar la EFSI așa stau lucrurile, nu forțăm pe nimeni să dea banii la EFSI. Nu s-au făcut niciun fel de propuneri pentru a transfera bani de la politica de coeziune la AFC. Nu. Nu, este o posibilitate pe care eventual statele membre pot să o ia în considerare. Ele trebuie să hotărască ce vor. Și cred că aici este diferența fundamentală. Nu există un transfer forțat de la coeziune către fondurile EPSI. Apoi, întorcându-ne la dezbaterea esențială care ne așteaptă, de ce am spus că nu-mi place când aud că oamenii sugerează că EFSI ar trebui să semene mai mult cu politica de coeziune. De ce? Pentru că pentru mine sunt două instrumente complet diferite care nu răspund aceleiași cereri, aceleiași logici și acelorlași uh, cerințe. EFSI este un instrument macroeconomic care vizează stimularea investițiilor în Europa. Politica de coeziune nu asta înseamnă. Ea înseamnă programare strategică, și mai înseamnă să se țină cont de nevoile teritoriale în Europa. Deci, încep, punctul de plecare al politicii de coeziune nu este un proiect individual. La EFSI, din potrivă, proiectul individual pornește această dinamică. Aceasta este diferența fundamentală pe care ar trebui să continuăm să o cultivăm în următoarele luni, să o accentuăm, pentru că eu sunt convins că în Europa avem nevoie de politică de coeziune. Iar EFSI nu poate să înlocuiască politica de coeziune pentru că EFSI se bazează pe proiecte individuale. La EFSI nu există concentrări tematice, nu există programare strategică și nici nu există acel accent pe teritoriu și concentrarea fondurilor publice pe anumite teritorii, așa cum se întâmplă în politica de coeziune. Ce privește, doamnă Crel, acele regiuni mai înapoiate, poate că n-am fost suficient de explicit și dacă ar fi să o fac, m-aș referi la Sicilia. Aici noi nu punem sub semnul întrebării nevoia de a sprijini un teritoriu cum este Sicilia. Nu, Intenția noastră este ca, cu toată sinceritatea, să înțelegem ce se poate face încă și mai mult pentru a avea și mai multe succese înregistrate într-o regiune cum este Sicilia. <clears throat> Cred că există acolo, în Sicilia, niște obstacole structurale în calea dezvoltării pe care ar trebui să încercăm să le abordăm. Și atunci să le depășim. Se pune întrebarea ce se întâmplă cu această politică de coeziune, ce noi dimensiuni trebuie să capete ea pentru ca o regiune cum este Sicilia să poată să depășească acele obstacole despre care v-am vorbit și pentru a avea o convergență mai mare cu alte regiuni și de fapt e vorba de tot sudul Italiei, nu e vorba numai de Sicilia, tot Mezzogiorno sau sudul Italiei se găsește în această situație, dar nu asta contează. Însă scopul este acela de a putea să le răspundem uh, criticilor, cel care spun că pretind că politica de coeziune este așa și pe dincolo, dar de fapt de 30 de ani de zile încoace, ia uite-te, anumite regiuni continuă să nu uh, dea rezultate. Noi să le spunem din potrivă, uitați-vă ce rezultate s-au obținut în anumite regiuni. Trebuie să avem uh, răspuns de dat acestor critici. În ce privește coeziunea, încă o dată v-am spus că scopul nostru ar fi acela de a introduce pe cât de multe idei noi posibile în viitoarele propuneri și subiecte care să alimenteze dezbaterea. Oricum, la DG Regio asta ne dorim, o astfel de abordare, dar astăzi, aici și acum, nu pot să vă spun care va fi hotărârea finală a Comisiei. Am înțeles că sunteți îngrijorat uh, în legătură cu modul în care ar putea arăta calendarul. Este clar că trăim, printr-o, trăim într-o epocă foarte complicată și pot să anticipez cum că Comisia va fi foarte atentă la uh, calendarul următoarelor sale decizii în anii viitori, pentru că își dă seama de impactul pe care poate avea o serie de decizii asupra celor 27 ca și Uniune, pentru că știm că ne așteaptă negocieri de retragere a Regatului Unit și în aceste condiții restul celor 27 de membri, Uniunea celor 27 trebuie să rămână <clears throat> unită. Domnule Van Liderbuch, nu cred că ați spus ceva nou în legătură cu dezastrele naturale, am spus ceva în legătură cu asta. În ceea ce privește uh, riscul de dezangajament, uh, ați vorbit despre asta în legătură cu instrumentele financiare, dar riscul respectiv uh, îl vom uh, cuantifica pe măsură ce vom finaliza și închide programele noastre? Nu știu în ce măsură putem să anticipăm cât de mari vor fi aceste dezangajamente pe toată perioada, mai ales pentru instrumentele financiare. Este și mai greu să anticipezi așa ceva, pentru că este clar că există niște etape care merg de la intermediari la destinatarii finali ai acestor bani și tot ce se va transmite până luna martie anul acesta este absolut admisibil în cadrul regulamentului din 2013. Și atunci mai avem două luni. Situația încă poate evolua în mod pozitiv. În sfârșit, a spus o întrebare în legătură cu cooperarea internă între serviciile comisiei. Trebuie să recunosc că poate că nu am prins sensul exact al discuției pe care ați avut-o cu domnul Smith. Da, o convenție care putea fi înființată care să cuprindă diferitele secto- eh, DG-uri sectoriale pentru simplificare, pentru sinergie în cadrul serviciilor um, comisiei, de exemplu, inițiativele de excelență, etc. Este cam ceea ce mi-a transmis eh, domnul Smith, dar uh, pot să mă întorc uh, și să îl întreb încă o dată, să-i dau numele dumneavoastră și să-mi confirme că aceste discuții între serviciile de la comisie are loc într-adevăr. Da, avem o doua tură de întrebări și îi dau cuvântul domnului Barcasen. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc frumos și invitatului nostru pentru că a venit uh, în această după-amiază la comisia noastră. Apropo de ce ați vorbit dumneavoastră despre ajutorul în caz de catastrofă naturală și factorul de solidaritate ca fiind un element care să ne permită de a face față tuturor aspectelor, știu că există instrumentul cel mai uh, util în aceste cazuri, Fondul de Solidaritate European, care s-a născut în temelul uh, articolului 2 din regulamentul 661 uh, din 2014. Și catastrofe naturale au mai avut loc și vor mai avea. Însă, Uh, e imposibil pentru toată lumea să acceseze fondul de solidaritate european. Pentru că există o serie întreagă de condiții prealabile de uh, îndeplinit. În plus, uh, uh știți că există aceste uh, procente, 6,6%, uh, trebuie ca um, catastrofa să fi provocată echivalentul la mai mult de 1,5% din uh, PIB. Vă gândesc ce s-a întâmplat și în Spania, în uh, Valencia sau uh, la Alicante, în regiun, regiunea Murcia. Recent s-au registrat stricăciuni importante din cauza unei furtuni. Și în regiunea Murcia Uh, mai multe case au fost uh, um, um, afectate, mai mult de 5.000 uh, și mai mult de 4.100 de persoane au fost victimele acestei furtuni și 55 de kilometri de litoral deci cam 30% din cei 55 de kilometri de coastă au dispărut, practic, în urma acestei furtuni. Și întrebarea era, noi nu putem să accesăm fondul de solidaritate, uh, pentru că dacă nu îndeplinim condițiile, atunci cum putem să facem pentru a beneficia totuși de niște de asistență, pentru că sunt totuși mii de cetățeni care trebuie să fie ajutați și să fie ajutați rapid, tocmai pentru a atenua efectele nefaste economice și de altă natură pe care le-a avut această furtună. Domnul urmează. Mulțumesc, domnul președinte, domnule director general, uh, bună ziua și dumneavoastră. În calitate de luxemburghez, nu cred că trebuie să vă uh, convin de importanța Europei uh, și valoarea adăugată adusă de Uniunea Europeană. Eu, în calitate de belgian, știu prea bine cât de mare este această valoare adăugată Dumneavoastră vorbeați despre o comunicare pe care vreți, vrea Comisia să o publice privind uh, problemele transfrontaliere. Mă întreb care sunt problemele pe care le vizit, vizează comunicarea dumneavoastră, care este obiectivul acestei comunicări și care, sunt, uh, care e metodologia analizei dumneavoastră. Dacă problemele acestea transfrontaliere ar fi rezolvate, atunci uh, ar deveni și mai puternic sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană a regiunilor transfrontaliere. După aceea, în al doilea rând, cred că sunteți de părere că Uniunea Europeană trebuie să comunice mai bine. Am înțeles asta din prezentarea dumneavoastră. În calitatea dumneavoastră, cred că puteți să sau sigur aveți la îndemână o serie de proiecte de calitate pe care le-ați putea folosi în această politică de comunicare și în acest sens vreau să vă întreb dacă direcția noastră generală posedă un fel de master plan cu privire la proiectele pe, bune pe care le gestionează și dacă aveți o strategie de comunicare a acestor proiecte de calitate ar fi foarte important importantă o astfel de mișcare, în special în momentul de față în care vorbim despre viitorul politicii de coeziune. Mulțumesc! Maletici, the floor is yours. Doamna Maletici are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și bun venit, domnule Lemaitre. Vreau să vă felicit pentru noul post, chiar dacă este poate un post și o funcție nu așa de simple pe cât par. În primul rând, implementarea, punerea în aplicare. Ați spus că vă așteptați ca în sfârșit, în 2017, să se vadă lucrurile mai bine, dar uh, au trecut șapte ani sau mai bine de șapte ani de când uh, am terminat cu vechea perspectivă și suntem la șapte ani de la noua, ne apropiem de noua perspectivă financiară, trebuie să luptăm pentru bani. În 2016 am avut o creștere a creditelor de angajament de două ori și este clar că trebuie explicate lucrurile peste tot, la comisie și așa mai departe. Sper că veți avea succes, dar să ne anunțați și pe noi, să ne ținem aproape. Omnibus acum. Vreau să vă atrag atenția asupra celor costuri de uh, opțiuni de cost simplificate. Pentru că știm că s-a încercat introducerea acestora pentru noua perioadă de uh, de, prim, de programare. S-a reușit asta, la început ele erau doar opțiune. Există însă probleme cu implementarea acestor măsuri, măsuri pentru că deseori auditorii se concentrează prea mult pe ce intră și mai puțin pe ce se obține cu acești bani. Deci trebuie probabil o schimbare a mentalităților când vine vorba de auditare și asta pentru toate nivelurile implicate. Apoi, FC. Sunt complet de acord cu dumneavoastră. Aici este vorba de proiecte. Acesta este accentul și acest fond nu este în concurență uh, cu politica de coeziune. Cu toate acestea, FC pare să fure idei și bani de la coeziune și este foarte clar că la politica de coeziune oricum avem probleme cu proiectele. Și atunci trebuie cumva să găsim sinergii și nu să ne furăm uh, căciul, căciula unii altora. Asta pentru a obține obiectivele pe care le-am fixat împreună, obiective de coeziune. Apoi, viitorul. Ați subliniat mai multe lucruri în legătură cu aceste lucrări mai prospective. Cred că trebuie să vorbim mai îndelete nu numai despre corelațiile cu politica economică, ci și cu celelalte politici despre modul în care politica de coeziune se poziționează față de celelalte politici, față de bugetul european, dar și față de acele măsuri de solidaritate. Nu mai repet în rest tot ce au spus colegii. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima întrebare mi revine mie. Dumneavoastră ne-ați spus ceva despre acea comunicare privitoare la condiționalitatea exante și despre nivelul de implementare și de respectarea cerințelor în general de către statele membre. Știm deja că anumite state membre nu au îndeplinit toate condiționalitățile de tip exante. Am primit această informație în martie, ne-ați spus dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după asta și la ce să ne așteptăm, pentru că e clar că nu se pot implementa reformele în două luni. Nu poți să te aștepți ca aceste lucruri să se întâmple în numai două luni, deci până la sfârșitul lui martie. Ce se va întâmpla apoi? Veți avea recomandări care vor însoți comunicarea din martie sau un plan de acțiune sau veți negocia oare cu statele membre? Să ne așteptăm la ce în luna martie, când vine vorba de această condiționalitate ex-ante. Ultima întrebare, ehm, repede, dacă se poate, pentru că deja suntem iarăși în criză de timp. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, o să fiu succint. Domnul Vascasel. Cred că la ultima reformă a Fondului de Solidaritate am uh, făcut ce putem ca să așerăm lucrurile când vine vorba de uh, transferurile de bani. Am introdus uh, și plățile în avans. Asta s-a întâmplat și pentru Italia. Apoi, vă preocupă acele praguri care să permită declanșarea sprijinului prin Fondul de Solidaritate. Ați spus că aceste praguri sunt prea înalte, dar vă reamintesc că există criterii regionale care permit, după caz, să se ia în calcul impactul unor catastrofe naturale pe plan regional, dacă acestea sunt semnificative, ca și pagube, deci. Și atunci, iată, Această posibilitate există, dar oricum avem niște praguri și asta este firesc, pentru că nu putem să compensăm uh, și să dăm bani la cea mai mică inundație care apare, dar pe plan regional, dacă se înregistrează pagube foarte mari și dacă ele depășesc acel uh, prag de la criteriile regionale, atunci poate să fie declanșat și uh, fondul de solidaritate. Domnule Arimon, astăzi vorbim despre o comunicare care va surveni în septembrie. Nu pot să vă spun ce va conține ea, în afară de faptul că se referă la obstacolele transfrontaliere. Dar pot să vă spun că în munca pregătitoare și în toate dezbaterile care au însoțit-o, am încercat și prin consultări publice să înțelegem care ar fi principalele probleme cu care se confruntă diferitele acțiuni și activități transfrontaliere că e vorba de persoane care lucrează într-o țară și trăiesc în alta, că e vorba de vânzarea de bunuri și produse peste graniță de către IMM-uri, etc., etc. Dar pot să vă spun astăzi că am fost foarte deschiși și am primit o serie întreagă de mărturii. <clears throat> și probabil că rezultatele acestui studiu vor fi destul de ample, dar nu pot să vă spun exact uh, ce se va recomanda ca și acțiuni publice care să contracareze aceste obstacole. Când vine vorba de comunicare, la DG Regio există într-adevăr uh, o mare problemă. Pe bună dreptate, spuneți că suntem o sursă pentru atâtea și atâtea proiecte. Încă nu aș spune, nu suficient. Mi-ar place să știu mult mai multe despre ce se petrece pe teren, mi-ar place să primez mai multe date despre ce se întâmplă, uh, inclusiv de la cele 400-500 de autorități de implementare uh, care ele au atâtea date în plus despre proiectele care se derulează și astfel am avea și noi o informație mai completă în legătură cu diferitele proiecte și de-abia atunci am putea să spunem că avem o bază de plecare pentru o mai bună comunicare cu cetățenii noștri. E clar că e loc și de mai bine. Doamna Maletici. Când privește punerea în aplicare, nu ar fi mare lucru de spus. Opțiunile de cost uh, simplificate. Un scenariu demn de Catch-22. Statele membre, așa cum spun la Consiliu, sunt extrem de reticente astăzi, în general, majoritatea lor, să accepte opțiunile simplificate de cost ca fiind obligatorii deși, până la urmă, ele ar duce într-adevăr la o mare simplificare, pentru că ele se tem de modul în care auditorilor și nu cei de la comisie vor putea să evalueze metoda subiacentă a acestor uh, opțiuni simplificate. Este clar un proces de învățare, învățăm din mers, le am avut în trecut încercăm să accelerăm acest proces de învățare și să crească, sperăm noi, încrederea reciprocă între, autori- între Comisie și autoritățile naționale pentru a depăși vechea dilemă cu oul și găina, dar e clar că nu este simplu să spargi un astfel de cerc vicios. Sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu EFSI și ESI și politica de coeziune. Nu ar trebui ca ele acestea să fie în concurență sau să-și fure proiectele unele celorlalte. Uh, există într-adevăr această diferență fundamentală între proiectele de coeziune și uh, cele de tip EFSI, pentru că marea diferență este că una se bazează pe granturi și cealaltă pe împrumuturi și aceste împrumuturi trebuie să fie rambursate. Asta este o mare, mare diferență. Eu cred că dacă avem o bază de proiecte potențiale bune, aceasta este oricum un scop în sine nobil, ceva foarte bine, ceva foarte interesant la care trebuie să lucrăm principial împreună cu statele membre și asta pentru a ne pregăti și pentru următoarea perioadă de programare, pentru că și aici avem probleme, avem probleme deci de implementare. Nu știu, statele membre anul trecut ne-au supus au spus că au 300 mari de mari proiecte și de fapt câte le-au trimis? Mult mai puține au ajuns la noi. Și este foarte clar că există o lipsă de astfel de proiecte. Ele nu sunt pregătite de lansare așa cum ar trebui să fie. În sfârșit, de ce privește acele condiționalități exante, comunicarea pe care o pregătim va face o analiză generală și nu va dori să identifice acele condiționalități exante care nu au fost îndeplinite de unii sau de alții. Anul trecut pe 22 decembrie, era data limită pentru a transmite din partea statelor membre acele rapoarte. Dar, de fapt, nu, statele membre mai au încă șase luni pentru a trimite datele. Avem șase luni așadar la dispoziție și vom vedea dacă după iunie vom putea spune că nu mai sunt probleme. Iar dacă sunt probleme, știți bine ce prevede regulamentul. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Lemaitre. Am avut o discuție foarte interesantă și fructuoasă. Vă mulțumim și să știți că vă vom mai invita aici. Ținem legătura pentru că trebuie să fim uniți.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 Bine, nu vă amintesc povestea legată de dosarul Omnibus, o cunoașteți prea bine. Vreau doar să menționez faptul că pregătim un aviz conform regulii 54 plus plus plus. Ne referim la competențele specifice ale comisiei noastre. Comisia competentă, comisiile competente pe fond sunt cont și bugete. Au, acestea au stabilit un calendar foarte strâns. Iată, doamna Crel a reușit să se pregătească pentru acest prim uh, schimb de opinii într-un timp foarte scurt. Sper că vom uh, vota în plen în uh, aprilie, deci uh, în martie vom discuta în, sau vom vota avizul în comisia noastră. Deci iată un calendar strâns și uh, Trebuie să aflăm mai multe despre el de la doamna Crel. Mulțumesc, doamnă președintă, Într-adevăr, a fost o procedură complicată. Comisia Regii și-ar fi dorit să aibă posibilitatea de a formula două avize, un aviz pe tema Fondului de Solidaritate și Fondului de Dezvoltare Regională și un al doilea aviz care să se refere, așa în general, la noile norme bugetare uh, Uh, norme financiare aplicabile politicii de coeziune. Raportorii, doamna Gressler și domnul Artrui au fost de acord cu noi, dar din păcate la conferința președinților s-a luat o altă decizie. Nu cunosc motivi, motivele pentru această decizie, luată cred că pe 15 decembrie. Deci, iată, am fost uh, obligați să ajungem uh, la această metodă convenită la o ședință a coordonatorilor. Iată, m-am trezit raportoare, am încercat să mă pregătesc cât mai uh, aprofundat cu putință pentru a putea astăzi avea un prim schimb de opinii cu dumneavoastră. Cu toată sinceritatea, trebuie să vă spun că există multe elemente pentru care nu mi-am putea, putut forma o părere personală. Prin urmare, aștept cu nerăbdare com- comentariile dumneavoastră. Cred că întrebarea esențială care se pune este aceea dacă ne dorim sau nu o simplificare a politicii de coeziune. Noi asta am tot cerut, de fapt, noi, Parlamentul European, am fi ultimii care s-ar opune simplificării, bineînțeles, dar, din păcate, citind propunerea comisiei, odată citită, nu mă convinge că uh, Uh, vine cu simplificări și doar simplificări. da bine, Comisia va mai avea posibilitatea să ne explice ce anume se ascunde în spatele fiecărei, uh, fiecărui element al propunerii sale. Eu nu sunt banchier, nu sunt expert financiar, uh, prin urmare am nevoie de ajutor. Dar până la urmă, nu asta este marea mea problemă. Am spus deja că în această propunere omnibus să, să regăsesc și elemente care merg dincolo de simplificare. Și vreau să punctez aceste elemente în cele ce urmează. În ceea ce privește regulamentul uh, financiar, uh, după cum a spus uh, directorul general, Uh, au fost preluate o serie de recomandări din partea grupului la nivel înalt. Dar uh, să pune întrebarea dacă aceste recomandări pot fi puse în aplicare în actuala uh, perioadă de programare. Și, de asemenea, ne dăm seama că discuțiile privind acest aceste uh, simplificări vor continua și pe viitor. Eu uh, sunt încântată de unul dintre elementele propunerii. Este vorba despre uh, propunerea care vizează proiectele cu o valoare de mai puțin de 100.000 de euro. Propunerile în ceea ce privește normele financiare aplicabile mi se par salutare Dar, în același timp, am auzit uh, din partea unor beneficiari că deja s-au adaptat regulilor în vigoare și acum, iată, Comisia vine cu noi propuneri de simplificare, dând peste cap toată, tot efortul depus până în momentul de față. Deci, într-o primă fază, trebuie să recunoaștem că genul acesta de propuneri reprezintă o mare povară urmând ca pe termen lung să se dovedească, să-și dove, dovedească efectele pozitive. Tocmai de aceea cred că ar trebui să discutăm despre o eventuală perioadă de tranziție sau despre aplicarea unui caracter uh, uh, nu obligatoriu, ci voluntar. Deci, iată, uh, cred că ar trebui să ne gândim la ce anume este potrivit în contextul acesta regretăm faptul că aplicarea actualei perioade de, de finanțare nu merge prea bine în multe dintre regiuni. Asta ne, deci asta se întâmplă în momentul de față și tare mă tem că dacă venim cu noi propuneri, situația se va înrăutăți. În ceea ce privește sumele forfetare, Acestea trebuie să se adapteze diferitelor situații din diferitele state membre. În principiu sunt de acord cu această propunere, s-ar putea însă ca autoritățile naționale să nu fie prea încântate și să nu pună în aplicare genul acesta de prevederi. În ceea ce privește instrumentele financiare, modificările erau necesare. Cred că se vorbește despre simplificarea utilizării uh, instrumentelor financiare. Ei, uh, în principiu sunt uh, plină de încredere în Comisia Europeană în ceea ce privește aceste propuneri, pentru că știu că Comisia Europeană își dorește ca instrumentele financiare să uh, fie mai intens folosite de statele membre, dar totuși mai avem, mai am câteva elemente pe, pe care le consider complicate și care ar necesita clarificări. Acum trec la subiectul esențial. Propunerea aceasta include o propunere uh, legată de uh, susținerea migranților și azilanților. Uh, se oferă posibilitatea modificării programelor operaționale sau acordurilor de parteneriat. Ei, propunerea aceasta mi se pare potrivită, este o manieră de a reacționa la o criză, este o, un, o flexibilitate pe care s-ar putea să uh, de care s-ar putea să avem nevoie și pe viitor. Deci n-am probleme cu această propunere. Uh, a doua propunere este legarea politicii de coeziune cu EFSI uh, sau de EFSI. Ei, aici am mari semne de întrebare. Și anume, Dacă mă gândesc la obiectivele planului Juncker, obiectivele uh, inițiale, îmi amintesc că se dorea punerea la dispoziție uh, a unor fonduri pentru uh, mari proiecte negociate de către statele membre cu Comisia Europeană și ideea era ca aceste uh, fonduri uh, publice să atragă fonduri uh, private. Asta pentru că s-a constatat că banii pe care îi avem la buget nu sunt suficiente pentru, suficienți pentru a face față provocărilor cu care se confruntă statele membre. Uh, deci, propunerea aceasta nu avea nimic de a face cu politica de coeziune. Dar acum avem propunerea omnibus. Și ce se întâmplă, de fapt? Se folosesc din nou fondurile publice, bineînțeles, la solicitarea statelor membre. Uh, fondurile se constituie într-un instrument centralizat și uh, se oferă din nou o garanție. Mă întreb de ce BEI are nevoie de o garanție dublă pentru proiecte. Cred că e o, o întrebare importantă. De ce e nevoie de această dublă garantare? Bine, nu vreau să intru acum în dezbatere pe tema aceasta, dar cred că, totuși, că întrebarea aceasta merită să fie pusă. Și în al doilea rând, Într-adevăr, fondurile trebuie să fie constituite într-un instrument centralizat la solicitarea statelor membre, dar, în practică, banii aceștia sunt luați de la politica de coeziune pe care vrea să o pună în aplicare respectivul statul membru cu ajutorul nostru. Uh, Ah, bine, unii s-ar putea spune că fondurile de la politica de coeziune nu sunt folosite de către toate statele membre, dar asta e o altă discuție. În mod normal, statele membre vor să folosească fondurile de la politica de coeziune pentru a atinge obiectivele politicii de coeziune. Eu nu prea înțeleg cum anume s-ar putea reglementa ca un stat membru să să se oblige pe sine să uh, consulte autoritățile locale și uh, cele regionale în cazul în care optează pentru acest mecanism centralizat. Eu mă întreb, spre exemplu, la nivel de Germania, dacă guvernul național decide că are nevoie de vreo 500 de milioane de euro din politica de coeziune și dacă sumele acelea sunt colectate, iar regiunile în sine nu se mai uh, bucură de respectivele proiecte, uh, oare cum anume își pot da acordul, dacă își pot da acordul regiunile și landurile uh, la această mișcare. Deci eu consider că structurile de, de uh, luarea deciziilor care au fost uh, uh, în, uh, încetățenite în politica de coeziune, acel principiu al parteneriatului. Deci, iată, aceste structuri pur și simplu sunt subminate. Prin urmare, asta înțeleg eu din propunere. Prin urmare, tare mă tem că cei care nu sunt atât de legați de politica de coeziune ca și angajații de la DG Regio se vor gândi la un moment dat să își simplifice viața, să ia bani de la politica de coeziune, să-i folosească altundeva. Și atunci toată lumea se va, sau statele membre și uh, Comisia Europeană vor fi cu toatele fericite pentru că toate uh, criteriile alea de durabilitate, etc., mm, etc., nu mai trebuie să fie respectate. Ori noi nu putem să ne dorim așa ceva, chiar nu putem să ne, uh, să ne dorim așa ceva și să acceptăm așa ceva. Aștept cu nerăbdare sfaturile colegilor pe tema aceasta. ne-am putea gândi sau ne întreba când, cu ce uh, proces decizional am putea obține, obține o mai bună colaborare între EFSI și, uh, uh, și fondurile de investiții structurale. Nu cred că propunerea aceasta ne ajută în acest sens. Am tot uh, negociat cu Uh, Consiliul și Comisia în trecut. Îmi amintesc de o negociere cu privire la planurile de acțiune comune, care reprezintă, iată, un element al propunerii omnibus. Aceste planuri de acțiune comună ar fi tare bune dacă ar fi folosite. Uh, ar fi o idee inovatoare, dar din păcate ideea aceasta inovatoare nu este folosită de către statele membre. De ce? Pentru că este poate prea complicată. Și iată, Comisia Europeană vine cu câteva propuneri pe tema aceasta. Stimați colegi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există aici o serie de elemente care sunt uh, un fel de copii de, copii de suflet ai uh, Parlamentului uh, european uh, copii care sunt pur și simplu aruncați, dați la o parte. Spre exemplu, uh, egalitatea de gen uh, este eliminată. După aceea, catalogul pe care trebuie să se bazeze acțiunile comune, planurile de acțiune comună, este văduvit de o serie de elemente. Deci, iată, sunt niște măsuri, niște propuneri care într-o primă fază nu pot decât să ne, să ne enerveze. Și trec astfel la un element uh, din nou pro- problematic. Este vorba despre finanțarea unor uh, proiecte uh, privind infrastructura culturală și turistică. Am tot discutat uh, în trecut subiectul acesta și după îndelungi negocieri am ajuns la concluzia că uh, Fondul European Regional ar putea să financeze proiecte pe scală mică uh, în aceste domenii. Ce înseamnă de proiecte, uh, ce înseamnă scală mică, înseamnă 5 până la 10 milioane de euro. Ei, asta am negociat. Și acum ce aflu din această uh, propunere? Am înțeles că această limitare ar trebui să dispară. Asta pentru că finanțările de genul acesta sunt foarte dorite. Ei, eu nu sunt neapărat de acord cu această renunțare a pragurilor. La praguri. De ce? Pentru că ne-am dorit, prin politica de coeziune, să sprijinim inovarea, creșterea, cercetarea, uh, Vroiam o politică de coeziune modernă și uh, ne-am dat seama că, dat fiind faptul că bugetul s-a micșorat, nu mai putem să sprijinim absolut toate proiectele și am decis să investim nu în uh, ruine, ci în uh, inovație. Mă întreb dacă raționamentul acesta mai este acceptat în momentul de față. Da, înțeleg, dat fiind, dat fiind cu tremurul din Italia, spre exemplu, că e nevoie de asistență în domeniul acesta cultural. Da, e nevoie de asistență, dar mă întreb dacă renunțarea la praguri pentru aceste proiecte este neapărat uh, cea mai bună idee. Poate că am putea s-ar putea adapta acest prag, da, sau am putea aloca mai multă flexibilitate instrumentului, să spunem că în cazurile deosebit de dificile, de grave, în urma unor consultări cu comisia, se poate crește pragul de finanțare. Nu știu cât de mulți colegi mă detestă acestea fiind spuse, dar vroiam neapărat reacțiile dumneavoastră pe tema aceasta. Și încă un lucru pe care îl vreau uh, verificat și de către comisie. Astăzi, pentru astăzi, m-am limitat la elementele care vizează direct Comisia Regii, dar am găsit la modificarea normelor financiare un punct care mă alarmează. Întotdeauna la politica de coeziune ne-am uh, confruntat cu necesitatea de a crea o reglementare specială specială pentru uh, TVA-ul nerambursabil care uh, putea fi calculat în uh, proiecte. Acum, la articolul 180, cifra 4 sau aliniatul 4, apare o formulare care mi se pare că elimină excepția ce exista sau derogarea ce exista în ceea ce privește TVA-uri nerambursabil pentru uh, politica de coeziune. Vreau uh, sau sper uh, că n-am înțeles bine, dar trebuie să verificăm. Bineînțeles, voi încerca să respect calendarul, dar nu pot să promit nimic. Este un calendar foarte strâns, acesta prezentat de către doamna Gresle este un dosar uh, dificil uh, și cred că tocmai pentru că este unul dificil trebuie să ne informăm bine înainte de a lua o decizie. E fezabilă crearea avizului în calendarul dat, dar nu pot să vă promit că voi reuși să-l obțin atât de repede, pentru că până la urmă textul nostru trebuie să reziste atât în fața plenului Parlamentului European, cât și în uh, negocierile tripartite și după aceea să fie acceptat de statele membre. Vă mulțumesc tare mult pentru colaborarea de care am beneficiat chiar până în momentul de față și sper că această colaborare eficientă și creativă va continua și pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Well, you shared your... Vă mulțumesc! V-ați împărtășit uh, temerile, îndoielile cu noi. Și acum dăm ocazia și colegilor să își împărtășească uh, temerile și Așa vom putea începe să lucrăm împreună. Întotdeauna trebuie să ne întrebăm dacă lucrăm spre binele sau spre răul actului legislativ. E uneori greu să îmbunătățești. E totul foarte cuprinzător, ați pregătit totul foarte rapid, și ați putut să evidențiați multe aspecte. Dar eu cred că trebuie să vă gândiți puțin nu numai asupra conținutului, ci și asupra poziției Comisiei Regii. Pentru că este de competența noastră să spunem da sau nu la acele lucruri care ne plac sau ne displac. Da, trebuie să ne uităm și să vedem dacă nu trebuie să tragem semnalul de alarmă pentru anumite aspecte. Va veni un moment în care plenara, pentru că vom ajunge la plenară, plenara va reacționa. Și înainte să ajungem la etapa votului în plenară, să vedem ce ne dorim, să schimbăm procedura, vom obține o nouă procedură. Oricum, până la urmă, ce contează sunt progresele concrete pe care le putem obține cu Omnibus. În momentul de față, documentul dumneavoastră, expunerea de motive, ne arată cam cum stau lucrurile, ne-ați uh, expus viziunea dumneavoastră și ne-ați spus la ce anume nu trebuie să renunțăm. În rest, cred că ați făcut o analiză uh, în profunzime. Mă simt din aceeași școală de gândire cu dumneavoastră. Și voi citi cu toată atenția, vom vedea ce părți putem să îmbunătățim. Vă mulțumesc! Thank you, Ms. Tomasic. The floor is yours. Mulțumesc, doamna Tomasic, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii 30 de ani, numărul regulilor generale cu privire la finanțare a crescut. În plus, o, o întreagă serie de uh, Dispoziții sectoriale au apărut, precum și dispoziții comune în ce privește fondurile de investiții și fondurile structurale. În plus, avem dispoziții comune în ce privește acți um, acțiunile externe. Pachetul financiar a devenit deosebit de complex, la fel și partea de punere în aplicare. Și, de fapt, tocmai punerea în aplicare a avut cel mai mult de suferit și se comit din ce în ce mai multe greșeli de aceea eu sunt de acord cu această revizuire în profunzime a tuturor regulilor. Să nu uităm că e vorba despre 15 documente diferite pentru uh, proiecte pe termen lung. Și a include toate reglementele sectoriale într-un singur pachet, mi se pare că este o idee bună așa încât procesul decizional să fie accelerat. Trebuie să depunem eforturi pentru a elimina toate blocajele, pentru a uh, obține sinergie între EFSI și celelalte fonduri europene. Și să sperăm că și costurile de punere în aplicare vor scădea și că se vor diminua și greșelile și că în plus vom avea niște reguli financiare mai simple va fi un element cheie pentru a permite Uniunii Europene să reacționeze rapid la uh, situațiile neprevăzute. În ceea ce privește beneficiare fondurilor europene, cred că ei chiar vor beneficia de pe urma simplificării, mai ales în ce privește acordarea granturilor sau uh, redactarea rapoartelor. Eu cred că ar trebui să ne orientăm mai mult pe obținerea de rezultate Trebuie să ne concentrăm mai mult pe acest aspect și beneficiarii vor putea să se concentreze pe ce contează cel mai mult pentru ei. Dacă reușesc să se concentreze pe ce contează cel mai mult, atunci numărul de uh, uh, greșeli și de neregularități uh, uh va uh, scade. Beneficiarii vor putea să se înțeleagă mai bine și cu um, autoritățile, cu administrația. Va fi totul mai simplu pentru toată lumea, și autorități și beneficiari. În aceste vremuri de criză este foarte important să dăm cetățenilor posibilitatea de a se simți implicați în toate uh, procedurile. Statele membre, administrația, oricare entități care cumva să implicate în executarea bugetului trebuie să-i consulte pe cetățeni. Cetățenii trebuie să simtă că facă parte din UE și că UE există pentru ei și nu invers. Mulțumesc. În numele ALDE, eu sunt raportor din umbră. Am să încerc să, să vă explic care este viziunea mea. Eu sunt de acord cu analiza dumneavoastră. În al doilea rând, aș vrea să spun, da, domnule Van aveți dreptate, trebuie să ne concentrăm atenția pe competențele exclusive ale Comisiei Regii, tocmai ca să redactăm poziția regii. Am vrut să scriem două avize, nu s-a putut. Foarte bine. Putem să scriem ceva despre uh, partea financiară din Omnibus, dar cel mai important pentru noi, în calitate de comisie pentru afaceri regionale, este că trebuie să ne exprimăm pe acele articole care sunt competența noastră exclusivă. În această uh, privință, simplificarea este cuvântul magic și trebuie peste tot să îl subliniem, să îl evidențiem, inclusiv pentru partea financiară. Am tot vorbit și am obosit de atât a vorbit, dar acum a venit momentul să se treacă concret la simplificare pentru perioada care a mai rămas până în 2020. În al doilea rând, atunci când vorbim despre Fondul European de Investiții Strategice, cred că a venit momentul să spunem ce vrem. Pentru că toate discuțiile, toate promisiunile de a lucra împreună sau de a lucra în paralel, de a crea o complementaritate între EFSI și fondurile structurale și așa mai departe. Acestea sunt vorbe aici și în alte incinte. Însă, este momentul în care trebuie să afirmăm ce ne dorim concret de la aceste diferite instrumente. Trebuie să spunem că nu este o parte a politicii de coeziune, ci un instrument diferit. Chiar dacă se aplică tot regiunilor europene, teritoriilor europene avem nevoie de o relație de complementaritate, dar în același timp să nu se facă cumva confuzia între fondurile structurale și fondul pentru investiții strategice. Mi se pare foarte important, pentru că acest dosar omnibus nu este doar un dosar care include o revizuire a cadrului financiar multianual. Nu! Este de fapt o pregătire pentru viitorul cadru financiar. Și ceea ce scriem aici sub forma poziției Comisiei Regii, va fi și uh, baza pentru următorul cadru financiar. De aceea, părerea mea ca raportoare din umbră este că trebuie să ne concentrăm pe competențile regii, să spunem că simplificarea este, cum spuneam, uh, indispensabilă și să se înțeleagă acest lucru foarte clar în poziția noastră să se diferențieze fondurile structurale de EFSI și de asemenea să se înțeleagă bine că instrumentele financiare nu pot să înlocuiască politica de coeziune. În ce privește pe migranți și pe refugiați? Da, avem nevoie de modificări ca să răspundem situației din Europa, însă să fim foarte prudenți. Bănuiesc că vom primi mesaje uh, divergente de la Consiliu pe această temă Părerea mea este că ar trebui să fim prudenți și să propunem o metodă care să respecte regulile și să includem aceste obiective în programele operative, respectând regulile care au fost create. Da, dacă sunt acceptabile și statele membre pot să hotărască cum să procedeze. Acestea sunt comentariile mele. Îmi pare rău dacă sunt doar niște comentarii preliminare, dar cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Vă mulțumesc și domnul Omar Gene e prezent în sală, doamnă Vana. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă raportoare. Am tot explicat că grupul pe care îl reprezintă se opună acestei propuneri din partea Comisiei. Prin urmare, în mare suntem de acord cu criticile exprimate de către dumneavoastră. Nu doar procedura este, este inacceptabilă din punctul nostru de vedere, uh, ne temem că, iată, procedura adoptată este una menită a văduvi de forțele lor o serie de comisii uh, parlament, uh, parlamentare. Sper că acesta nu va fi un precedent uh, și pe viitor. Comisia spune că e vorba doar despre un uh, dosar tehnic, dar eu cred că este un dosar uh, mult mai important de atât. Este un dosar care ar putea semna până la urmă testamentul final al politicii de coeziune. Se tot spune că EFSI nu este o amenințare la adresa politicii de coeziune, se tot vorbește despre faptul că instrumentele ar fi diferite, dar nu e chiar așa, pentru că Comisia în mod absolut evident și o face prin dosarul Omnibus. Deci Comisia preferă până la urmă uh, EFSI În uh, explicația de motivă scrie negru pe alb că Comisia va cere statelor membre să solicite acest transfer, transfer de fonduri de la politica de coeziune spre EFSI. Și în plus, în aceeași uh, uh Uh, expunere de motive, ni se spune că uh, fondurile obținute de statele membre din EFSI nu vor fi calculate în deficitul bugetar. Deci, iată, e clar că Uh, Comisia Europeană favorizează EFSI. Nu se poate spune că uh, cele două instrumente ar fi diferite și că uh, la fel de bune sunt amândouă. Nu, e clar că se procede la o slăbire a politicii de coeziune și o favorizare flagrantă a EFSI. Da, am o întrebare legată de conținut care n-a fost încă atinsă. Sincer, să fiu, nu înțeleg deloc acest concept al punerii în aplicare partajate, care ar trebui să înlocuiască actualul concept de gestiune partajată. Vreau să întreb uh, Comisia, ce aduce această punere în aplicare partajată, ce aduce în plus față de gestiunea partajată? De ce veniți cu o astfel de propunere? Poate că ne-ați putea oferi și niște exemple concrete în acest sens. În încheiere aș vrea să vă spun că aștept uh, cu nerăbdare colaborarea atât cu doamna uh, raportor cât și cu toți ceilalți colegi, pentru că îmi dau seama a noastră comisie este direct uh, vizată de acest dosar. Mi se pare că toate reușitele noastre, toate rezultatele obținute în urma luptelor și bătăliilor duse în trecut uh, sunt acum periclitate. Tot ceea ce am obținut la uh, dezvoltarea urbană, cea rurală, etc. Toate acestea sunt în momentul de față periclitate și tocmai de aceea trebuie să venim cu un aviz cât se poate de puternic și critic. Uh, noi, Comisia Regii. Mulțumesc! I don't... Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul. Rog uh, pe reprezentantul Comisiei Europene să ia cuvântul sau reprezentanta. Îmi cer scuze, nu știam dacă era o doamnă sau un domn, doamna Mori, domnul Giula. Nu e nicio problemă, doamnă președinte. Sunt succint pentru că știu că sunteți în întârziere și nu cred că pot să preiau toate aspectele din regulamentul Omnibus în următoarele clipe. Mă opresc numai pe câteva um, numai la câteva aspecte. Nu pot decât să repet uh, filozofia comisiei. Abordarea de ansamblu mai întâi, apropo de simplificare. Doamna Crel a insistat mult. Noi încercăm să identificăm acele sectoare, acele uh, dispoziții țintite din uh, EFSI, unde putem să uh, schimbăm ceva în această perioadă de programare până în 2020. Vă dau niște exemple concrete. Regulamentul Omnibus nu încearcă să simplifice procesul de programare de la începutul perioadei, pentru că deja a trecut. Deci nu are sens să ne ocupăm de acest lucru acum. Nu ne-am gândit să simplificăm cadrul de performanțe a acestui exercițiu, pentru că încă nu am ajuns la finalul exercițiului. Vrem să facem ce este fezabil în cadrul unei perioade de programare fără să aducem atingere proceselor și procedurilor pe care statele membre și regiunile deja le-au uh, uh, stabilit. Deci nu venim să răsturnăm totul așa la jumătatea perioadei. Și vreau să mai spun că marea majoritate a propunerilor de simplificare din omnibus, de fapt, uh, presupune adăugarea unor opțiuni astfel încât programele să dispună de posibilitatea de a folosi instrumente noi sau nițel modificate. De exemplu, opțiuni de costuri simplificate, rate paușale, plafoane de cheltuieli, nu știu, uh, rate paușale pentru costurile indirecte, pentru costurile cu personalul, și am inclus toate acestea ca să oferim uh, programelor posibilitatea de a se adapta circumstanțelor și să se poată adapta um, caracteristicilor tuturor programelor. Mai există și niște excepții. Faptul că costurile simplificate trebuie să fie sub 100.000 uh, de euro, ceea ce este un răspuns direct la Uh, numărul mare de plângeri pe care l-am primit de ani buni apropo de povara administrativă a fondurilor. Proiectele de, pe scară mică, de multe ori sub 100 de mii, se plângeau de povara pe care o reprezenta uh, auditul uh, și deseori uh, aceste programe mici au cheltuit mai mulți bani cu auditul decât valoarea grantului pe care l-au primit. Și e o tentativă din partea noastră să încercăm să-i ajutăm. Folosim uh, costurile simplificate pentru multe programe, încurajăm din ce în ce mai multe programe să facă acest lucru, din ce în ce mai multe state membre se gândesc că pot să folosească această opțiune. De ce am spus că haideți să folosim acest lucru în mod automat pentru proiectele pe scară mică. Intenția fiind ca această metodă să devină la ordinea zilei. Teama mea este că în timpul perioadei de tranziție s-ar putea să, uh, să devină totul prea complicat. Dar până la urmă nici măcar nu ai o perioadă de tranziție, pentru că este o opțiune suplimentară ceea ce oferim noi. Vreau să spun două, trei cuvinte și despre legătura dintre fonduri și EFSI. E clar că Comisiei Regii pasă mult de acest punct. La nivelul de bază, și vă dau un răspuns sincer, trebuie să existe o legătură între fondurile structurale și EFSI. Însă să nu uităm că atunci când ați adoptat uh, uh ultimele regulamente pentru fondurile structurale, EFSI încă nu exista. Acum există acest nou fond de investiții cu un buget semnificativ. Și atunci trebuie să ne gândim ce putem să facem acum ca să le aliniem, ca să le folosim în modul cel mai eficient. Sunt două surse diferite de finanțare. Deci, nu aveți cum să nu vă gândiți la această posibilitate. Apoi, nevoia de a avea cât mai multă complementaritate între rubricile bugetare și între toate fondurile. Acest lucru oricum a devenit de actualitate, pentru cum spuneam, toate fondurile vis-a-vis -vis de EFSI. BEI, de exemplu, poate să sprijine activități uh, datorită existenței EFSI, cum n-ar fi putut să facă în trecut. De asemenea, EFSI este folosit pentru a completa finanțările din Fondul Social European, dar și exemplele ar putea să continue. Cred că doamna Crel a vorbit despre TVA. Putem să analizăm. Cred că articolul 118 se, oferă, se referă la granturi doar cu punere în aplicare directă. Deci nu ar afecta uh, fondurile cu gestionare partajată. Oricum, noi la comisie vrem să vă ajutăm. Cum spunea și directorul general mai devreme, avem nevoie de o adoptare cât mai rapidă cu putință pentru uh, a resimți efectele acestei modificări legislative înainte de 2020. Deci, ca de obicei, vă stăm la dispoziție uh, pentru orice fel de întrebări pe care le aveți. Mulțumesc, doamnă Krell. Also, für mich war das Ganze jetzt nicht so sehr hilfreich. Pe mine nu m-a prea ajutat uh, nu m-au prea ajutat explicațiile de care am avut parte. Cred că nimeni uh, n-a reacționat neapărat la problemele spina- spinoase pe care le-am uh, subliniat eu. Uh, toată lumea a fost de acord cu analiza mea, dar n-a venit cu sfaturi. Bine, mă voi pune la lucru. Sper să reușesc să dezbat ideile mele cu raportorii din umbră încă înainte de prezentarea proiectului de de raport în comisie. Da, sunt de acord uh, că trebuie să ajungem la o soluție cât mai rapid cu putință, dacă e ca uh, simplificarea să fie efectivă în actualul cadru de finanțare. Poate că unele dintre aspectele acestea politice dificile ar putea să fie scoase din dosar și ar putea fi tratate separat. E o idee care îmi vine acum. Uh, am uh, putea să uh, ștergem din propunerea Comisiei uh, toate trimiterile la combinarea EFSI și ESIF și astfel am putea, să prom- am putea promulga reglementările care vizează simplificarea. De ce nu? Da, și mai apoi am putea discuta celelalte aspecte separat, și știu poate chiar ajungem la un viitor comun. Asta e o idee care mi-a venit așa spen, uh, spontan, va trebui să o discut uh, cu raportorii din umbră și vom vedea cum anume trebuie să procedăm. Uh, toate lucrurile pe care le-am menționat, mai puțin TVA-ul, sunt aspecte menționate la articolul 165, pentru care noi suntem competenți. Deci, într-adevăr, propunerile astea poate că vizează și uh, dimensiunea bugetară, uh, dar visează și politica de coeziune, prin urmare ne privește, aceste elemente ne privesc direct. Așteptăm de tare multă vreme această simplificare. Uh, Mă bucur că ea vine, uh, sper din tot sufletul, mă întristează faptul că simplificarea <laughs> vine și cu alte lucruri cu care n-am putea fi de acord, uh, dar voi, uh, voi lucra din greu la acest aviz, sper că peste vreo două săptămâni voi putea veni cu un, o primă schiță. Mulțumesc! Ai... Mulțumesc foarte mult, am încheiat această discuție care va continua foarte în curând. Secretariatul o să vă sprijine, bineînțeles, pentru a organiza întâlnirile raportorilor din umbră și ori de câte ori este nevoie. Diverse? Nu. Atunci trebuie să vă informez că următoarea noastră ședință va avea loc luni, pe 6 februarie, de la 3 după masă. Ședința se suspendă ședința sau partea sa publică, vreau să vă rog pe cei care nu sunt vizați de întâlnirea coordonatorilor să părăsească sala. Ați primit dosarul pentru coordonatori. Permiteți-mi, spune doamna președinte, să mulțumesc și interpreților. Avem interpretare până la șase jumate. Coordinators meeting.